raportul doamnei Auken privind reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri. Are cuvântul doamna raportor. Yeah, er Mulțumesc, domnule președinte. E o zi măreață astăzi pentru toți cei care au avut de-a face cu această propunere. Discutăm despre mediu extraordinar. Sute de miliarde de pungi de transport din plastic subțire sunt utilizate an de an. 8 miliarde ajung direct în natură, ca deșeu netratat. Ne uităm la cifrele primite de la comisie și ne dăm seama de magnitudinea acestei probleme. E vorba de o daună uh, directă care afectează mările, peștii, păsările. Trebuie să controlăm această problemă. Vorbim despre principala problemă din punctul de vedere al tratării deșeurilor și putem să rezolvăm problema cel mai bine prin prevenție. E mai bine să previi decât să tratezi. Așa că salut propunerea comisiei. Inițial, propunerea comisiei era destul de slabă, cu o serie de dorințe, dar nimic mai mult. Vreau să mulțumesc colegilor pentru o cooperare extraordinară. Sunt colegi care m-au însoțit de la bun început. Domnul Gerbrandi, de exemplu, domnul Lavia. Le mulțumesc pentru această propunere foarte bună care a fost adoptată. Vreau să mulțumesc președinției italiene pentru tot ceea ce a făcut pe acest dosar. Efortul a fost unul comun și acum avem o poziție comună. Pe scurt, vizăm o reducere substanțială a pungilor de transport din plastic subțire. Statele membre vor trebui să pună un preț pe aceste pungi. Dacă vom reuși să implementăm acest obiectiv până în 2018, atunci progresul va fi unul extraordinar. Există un exemplu în Irlanda, unde aceste pungi costă și am văzut că reducerea a fost de 5% a utilizării acestui, acestui tip de pungi. Este foarte important. Trebuie să existe un consum de 90 de pungi din plastic per persoană pe an până în 2019 și 40 de pungi uh, de persoană pe an până în 2025. E un rezultat foarte bun. Văd că uh, comisia e reprezentată astăzi de un bun prieten de al nostru. Din păcate însă comisia ne-a pus bețe în roate de la bun început, pentru că au, uh, a manifestat tot felul de obiecții irelevante spunând că totul trebuie întreprins la nivelul statelor membre, dar vedem că acolo nu se mișcă absolut nimic. Deci, în ciuda beneficiilor economice extraordinare, vedem că 740 de milioane de euro pe an, potrivit calculelor comisiei, vor fi bani economisiți până la urmă. Și aceste, aceste economii se vor regăsi și în alte domenii adiacente. Cu toate acestea, trebuie spus faptul că am avut probleme cu comisia. Nu voi uita niciodată ce față a făcut domnul Timmermans în momentul în care s-a luat decizia de a nu retrage această propunere. În doar cele patru minute de timp de vorbire pe care le-am avut astăzi, mii și mii de pungi de transport din plastic uh, subțire au fost utilizate deja. Vreau să mulțumesc forțelui binelui din Parlament și statelor membre care și-au adus contribuția în speranța că la comisie se crede că e bine totuși pentru că facem ceva în acest sens, pentru că uh, se vor bucura de câștig toate părțile implicate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Auken, domnul Vele. Thank you, Mr. President, um, honorable member. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Iată-ne astăzi Aici, pentru a finaliza ultima etapă a procesului legislativ în a adopta o directivă ce dorește să abordeze o problemă foarte serioasă ce ține de mediu. Consumul excesiv mm, al pungilor de plastic. Cum s-a spus, aceste pungi de plastic scapă cu ușurință din lanțul de uh, reciclare a deșeurilor și ajung în natură. Odată aruncate, ele pot persista sute de ani, chiar și sub forma unor uh, particule microscopice de plastic care amenință mediul înconjurător, în special mediul marin și consumul crescând al acestor pungi de plastic, practic 100 de miliarde de astfel de pungi doar în UE, semnifică 200 de puși de plastic pe persoană pe an. Asta înseamnă și o risipă a resurselor și e un simbol al unei societăți um, consumiste care nu are un stil de viață durabil. Că um, buncile de transport din plastic utilizate o singură dată și apoi aruncate înseamnă, cum spuneam, o risipă a resurselor. Iată de ce nevoie de acțiune. Trebuie să abordăm problema poluării marine, care în bună măsură e cauzată de deșeurile din plastic și trebuie să putem salva resurse și să trecem la o economie circulară. În mod evident, e o problemă globală care necesită acțiune dincolo de nivelul Uniunii Europene, dar noi trebuie să ne jucăm propriul rol. Uh, un acord uh, ce privește directiva vizând ambalajelor și reducerea utilizării uh, pungilor din plastic subțire poate fi formalizată astăzi. Uitându-ne la pozițiile diferite ale colegislatorilor, de la începutul procesului legislativ, e limpede că sarcina nu a fost una ușoară, dar, mulțumită eforturilor tuturor părților interesate, acum avem un compromis pe masă. Permiteți-mi să îi mulțumesc în mod deosebit doamnei raportor, Margaret Auken, pentru dedicația sa uh, și munca pe marginea propunerii comisiei, precum și raportorilor din umbră de la Comisia Envi special. Comisia salută acordul obținut de colegislatori, chiar dacă include unele elemente care, din punctul de vedere al Comisiei, ar fi putut fi abordate într-un context mai vast. Cu toate acestea, acordul a fost posibil deoarece împărtășim cu toți același obiectiv, limitarea consumului de pungi de plastic. Textul prezentat astăzi va face o diferență reală în a ne atinge obiectivul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum, pentru două minute, are cuvântul domnul Helveni. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt elnök úr tisztelt domnule președinte domnule președinte dragi colegi voi începe exprimând mulțumiri adresate doamnei auken și raportorilor din umbră. Cred că trebuie să fim de acord uh, cu domnul comisar. Trebuie să ne debarasăm de proastele obiceiuri. Obiceiuri de consumatori uh, despre care a vorbit domnul comisar. 90% din pungile de plastic ajung la gunoi. 8 miliarde de pungi de plastic ajung în haldele de gunoi și în natură. Nu știm practic ce se întâmplă cu ele. Este un scandal, un scandal de care suntem responsabili noi. Deci trebuie să punem capăt um, acestui situații. Trebuie să avem o abordare de cetățeni responsabili. Așa cum a spus doamna raportor, în mai multe țări deja s-a găsit o soluție la această problemă. Și doresc să insist asupra unui lucru. Fiecare putem alege. Putem alege să facem ceea ce s-a făcut în Ungaria, de exemplu. pungile de plastic costă bani din 2011 și de atunci se folosesc mult mai puține sau se poate impune o cotă. Nimeni nu trebuie lăsat pe din afară în acest proces și vorbim despre un compromis pentru că știm foarte bine că sub um, o anumită grosime și anume 15 microni, nu s-a găsit o soluție Deci, cred că trebuie să se găsească o soluție și în acest caz. Deci, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca mediul, pentru a face eforturi în favoarea mediului în, Europei, în Europa și consumatorii trebuie să fie puși în situația de a decide responsabil. Mulțumesc! Domnule Helveni, aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Frunzulică. O acceptați? Îl acceptă? Acceptați? Vă rog, domnule Frunzulic. Yes, I'm here. Aici sunt. Do you accept a blue card? Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru, domnule Holveni. Mulțumesc. Mr. Holveni. Domnule Holveni, vorbiți despre faptul că consumatorii trebuie să aleagă. Ați vorbit și despre compromis. Eu nu cred că trebuie să facem compromisuri când e vorba de viața noastră, pentru că toate aceste lucruri poluează foarte mult. Până la urmă, eu sper că vom cere Comisiei și Consiliului să interzică complet toate aceste pungi de plastic. Nu să limiteze sau să reducă folosirea lor. Nu sunteți de acord cu mine? Thanks a lot for the opportunity of... Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a vă răspunde. Bineînțeles, sunt de acord cu dumneavoastră, dar în această situație fiecare trebuie să-și facă întâi tema acasă la el, în țara lui. Bineînțeles că Uniunea Europeană poate, poate să dea o temă, dar toată lumea trebuie să-și o facă la el acasă. Fiecare stat membru are ocazia să meargă mai repede, mai departe și apoi Uniunea Europeană în ansamblul ei va urma. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc! Doamna Bonafé! Grazie, Presidente. Eh, mi permetta... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vă rog să-mi permiteți să, folosesc, doamne, să mulțumesc doamnei raportor Auken pentru uh, munca sa foarte hotărâtă din aceste luni. Astăzi, după negocieri uh, care durau de o vreme și care a fost deblocată sub președinția uh, italiană, um, s-a obținut un rezultat foarte important care obligă statele membre să reducă folosirea puncilor de transport din practic subțiri, considerate un factor poluant, uh, mai ales primul factor de poluare a mării. Este, cred, un rezultat în primul rând simbolic, după părerea mea. De ce? Pentru că dacă legea europeană privind deșeurilor uh, Uh, se bazează pe uh, o gestiune durabilă a deșeurilor, uh, primul R, reducerea cantității deșeurilor, nu a funcționat întotdeauna. Uh, Eh, cantitățile de deșeuri, din potriva, au crescut în perioada crizei și din cauza incapacității de a aplica o serie de politici eh, preventive. Deci această prevedere pornește tocmai de acolo. Pentru prima dată acționăm la primul nivel în ierarhia deșeurilor, adică spunem statelor membre că trebuie să reducă producerea de, de mm, cantitățile de deșeuri produse cu un obiectiv obligatoriu și anume introducerea unui cost al acestor eh, pungi. Cu această directivă, Uniunea Europeană obține un instrument important pentru dezvoltarea economiei circulare, o nouă frontieră a economiei durabile. Astfel se reduc deșeurile, în acest caz pungile de transport din plastic subțiri și astfel se promovează o folosire mai eficientă a resurselor cu impact pozitiv asupra întregii economii. Trecem de la produse de uz unic de, um, tipice economiei lineale uh, la soluții alternative cu impact uh, mai scăzut asupra resurselor și asupra mediului și se stimulează astfel și noile tehnologii verzi. De exemplu, uh, domeniul uh, chimiei ecologice pentru uh, producerea de pungi din materie organică. Uh, deci acesta este un proces important care trebuie să avanseze și o, facem, uh, o vom face cu noua propunere mai ambițioasă pe care o va face Comisia privind ciclul deșeurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gerling. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportoarei. Am salutat lansarea comunicării Comisiei, pentru că am considerat că trebuie neapărat să vedem ce se întâmplă cu deșeurile din plastic, în special din pungi de plastic. Când a venit comunicarea, a fost relativ flexibilă și a oferit mai multe opțiuni statelor membre. Dar iată că, spre deosebire de rezultatul acesta, um, vedem că situația e acum destul de inflexibilă. Eu nu vreau să avem uh, o lansare de reguli cu privire la pungile biodegradabile și compostabile fără un studiu de impact. Sunt câteva elemente care ar, și-ar fi avut locul în uh, Cartea Verde a Comisiei de exemplu în ceea ce privește pungile oxobiodegradabile. Trebuie să ținem cont de impactul pe care l-au aceste pungi față de mediu și să respectăm proporționalitatea și non-discriminarea și să vedem ce se întâmplă și cu funcționarea fără cusur a pieței unice. Dacă statele membre vor obține acest obiectiv în uh, scenariul cu două opțiuni, atunci trebuie să vedem ce vom face în continuare. Sunt câteva niveluri fixate acum, fără niciun fel de uh, date cu privire la consum. Doamna Ocken a spus că trebuie să facem ceva pentru că statele membre nu fac nimic ele însele. Dar nu e adevărat. Propriul meu stat membru uh, a obiectat față de lipsa de flexibilitate, dar în același timp a venit cu măsuri proprii pentru reducerea consumului de pungi din plastic subțire. Măsuri obligatorii. Deci nu e adevărat că dacă Uniunea Europeană nu o face, nu vor face nimic nici statele membre. O fac, dar în ritmul lor, pentru că așa e cel mai bine să se facă legislația. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna... Domnul Herbrandi. Amen. Even in the... Mulțumesc, domnule președinte. Chiar și în cele mai îndepărtate zonele planetei, practic, fiecare păsăruică are particule de plastic în stomac. Plasticul e foarte toxic. Pungile din plastic sunt cauza principală a acestei poluări cu plastic. Și multe din aceste păsări, uh, țestoase, pești sau alte animale marine au înghițit la un moment dat o părticică din milioanele, miliardele de pungi de plastic pe care noi le utilizăm. În ciuda acestor cifre devastatoare există și vești bune și ele vin în două părți. Pe de o parte, această problemă de mediu uriașă e relativ ușor de rezolvat și, în al doilea rând, există o susținere publică imensă pentru a rezolva această problemă. Iată de ce rezultatul pe care îl discutăm noi astăzi, cred eu, este un exemplu de uh, bună politică europeană. Uh, reprezentăm un Parlament uh, European puternic, grație și eforturilor doamnei raportor Aucan, dar și pentru că sub președinția italiană uh, Consiliul nu s-a concentrat doar pe evitarea problemelor dintre statele membre, ci președinția italiană realmente a dorit să rezolve o problemă. Uh, ceva uh, uh, unic ca atitudine din partea Consiliului. Din potrivă și contrar a ceea ce cred unii din cei care lucrează la comisie, și nu e vorba de dumneavoastră, domnule Vela, această legislație va fi văzută în viitor ca, una din, ca unul din cele mai mari succese ale Uniunii Europene în, din anii care vin. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Forența, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că, în ciuda presiunilor inacceptabile, lobbyurilor uh, care reprezintă pe producători și distributori și în ciuda indiferenței comisiei uh, pe care o condamna doamna raportor mai devreme, am ajuns totuși la un acord care va permite în anii următori să se reducă uh, producerea și consumul uh, de pungi de transport din plastic subțiri. Doresc să fac câteva observații. Statele membre vor trebui să reducă producția, să acționeze asupra prețului și să interzică comercializarea anumitor tipuri de pungi deci, este un succes al doamnei raportor Margaret Auken. Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri înseamnă o schimbare a obiceiurilor de consum. GUE cere norme și mai, a cerut norme și mai stricte decât cele din textul oprinut și anume eliminarea în trei ani a jumătate din pungile de plastic și 100% în 5 ani. În plus, în text nu se interzic aditivii oxobiodegradabili eh, um, care sunt foarte periculoși. Având în vedere urgența problemelor de mediu, se răspunde încă cu termene prea lungi. Un element fundamental pentru noi este obligația statelor membre de a monitoriza punerea în aplicare a, a eh, acestor reguli pe baza unei metodologii comune Uh, în încheiere doresc să mai spun un lucru. Este fundamental să se implice în monitorizare organizațiile de mediu, pentru că în ultimii ani am învățat cum conflictele pentru justiția de mediu sunt fundamentale într Europa mai justă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum din partea verzilor, doamna Rivazi, două minute. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Întâi doresc să felicit cu căldură pe colega mea ecologistă, doamna Ocan, raportor pe acest text, pentru calitatea negocierilor și rezultatul obținut. Astăzi reflectăm și votăm strategia europeană uh, pentru reducerea utilizării pungilor din plastic. E adevărat că patru secole pot trece până ca o pungă de plastic să se degradeze și oceanele sunt asfixiate de uh, particule de polietilenă. Acestea sunt o plagă pentru Europa, o otravă, cum s-a mai spus, și trebuie luate măsuri de anvergură pentru a stopa această poluare masivă. Într-adevăr, va exista o reducere. Astăzi consumăm 200 de pungi de plastic pe cetățean uh, și acestea se vor duce la 90 în 2019 și 40 până în 2025 și până în 2018 se va uh, interzice um, oferirea acestor pungi de plastic pentru uh, cumpărăturile alimentare. Ce, întrebarea se pune, am fi putut merge și mai departe? Pentru că, așa cum spun, se spune, diavolul se ascunde în detalii. E vorba de pungile oxobiodegradabile. În realitate, acestea nu sunt deloc biodegradabile. Uh, ci se fragmentează în milioane de microparticule și tocmai sporesc riscurile pentru ecosisteme. Asta înseamnă, domnule comisar, că mâine când veți mânca stridii, în aceste stridii și în apa pe care o conțin, veți găsi astfel de microparticule de plastic. Iar comisia ar fi putut să meargă încă mult mai departe, interzicând complet aceste pungi așa numit oxobiodegradabile. Nu ați făcut-o însă, ați preferat să privilegiați interesele uh, unei nișe sectoriale mai degrabă decât să împiedicați poluarea care dăunează biodiversității. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru FDD, doamna Eleonora Evi. Sì, grazie, signor Presidente. Siamo giunti alla fase finale. Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns în faza finală a acestui proces legislativ care a fost mult mai dificil uh, decât ne-am fi închipuit. Am fost foarte impresionată de datele absolut alarmante în urma evaluării de impact, mai ales în ceea ce privește ce fac pungile de plastic și fragmentele lor ca daune în habitatul marin. Uh, am fost foarte impresionat de gravitatea și urgența fenomenului, uh, dar uh, am fost foarte dezamăgită să văd cât de nepotrivită este propunerea Comisiei de reducere a pungilor de plastic. Doamna Auken a oferit elemente concrete acestei propuneri și, grație eforturilor ei, acest text este rezultatul cel mai bun care se putea obține, având în vedere atitudinea puțin pozitivă a Comisiei. De aceea, delegația italiană din grupul FDD va sprijini acest acord la care s-a ajuns cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Stücher, un minut din partea neafiliaților. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia, în înțelepciunea sa, a decis să vină cu un comisar special pentru o mai bună legiferare. Domnul Timmermans, e nevoie de o mai bună legiferare pentru că contribuabilii neerlandezi au fost perplexi în momentul în care au constatat că Uniunea Europeană analizează norme cu privire la curbura bananelor. Ei bine, avem acum uh, regulamentul cu privire la pungile din plastic subțire. Domnul Timur Timurmans, pe bună dreptate, a sperat că o să fie abolit, uh, abolit acest pachet, pentru că pe bună dreptate nu putem să ajungem la o soluție sensibilă. Domnul Timmermans se uh, degradează, practic, fiind uh, traducătorul, interpretul domnului Juncker se fac promisiuni doar, dar în realitate nu și le respectă. Aproape că am terminat, spune vorbitorul. Îmi pare rău, spune președinta, v-am uh, tăiat microfonul pentru că ați epuizat timpul de vorbire. Urmează acum domnul Peter Lize, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la găsirea unui compromis în ceea ce privește pungile de transport din plastic subțire. Mulțumim domnului, doamnei Aucan, mulțumim domnului Helvani, care a venit cu foarte multă experiență din domeniul național și care a condus negocierile în numele PPE. Avem o problemă reală, o problemă majoră. În Oceanul Pacific există un covor uh, din uh, uh, pungi de plastic cu dimensiunea de trei ori mai mare decât întreaga peninsulă iberică. Astăzi sper să votăm pentru a face un prim pas în direcția eradicării problemei mi-am dat seama că oamenii conștientizează problema și consideră că este un mesaj pozitiv acesta că noi ne preocupăm de acest lucru. Avem uh, norme clare cu privire la reducerea consumului de pungi din plastic subțire și este foarte bine că în același timp lăsăm la latitudinea statelor membre să aleagă mijloacele de combatere. Și Mă gândesc că vor exista sufi stimulente suficiente la nivelul statelor membre pentru a se găsi o soluție. De exemplu, în statele scandinave s-a reușit fără interdicții uh, obligatorii, dar cu stimulente să se reducă dramatic consumul de pungi de transport din plastic subțire. Ar fi foarte bine să se preia acest exemplu. De exemplu, sunt acele state membre care în continuare ezită, e bine, pot să aleagă calea unor instrumente de economie de piață, uh, Um, dacă nu preferă abolirea și interdicția. Problema deșeurilor din plastic este foarte gravă. Să vedem însă ce se întâmplă cu comunicarea din toamnă, pentru că nu doar pungile din plastic subțire sunt cele care creează probleme pe mare, de exemplu. Sunt multe alte elemente care pot fi avute în vizor aici, așa că așteptăm cu nerăbdare comunicarea din partea Comisiei. Domnule Lize, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Tibor Șani. Domnule Sani, 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat mai multe intervenții, inclusiv intervenția domnului Lise, cu declarații generale în ceea ce privește așteptările statelor membre. S-a discutat și despre rolul consumatorilor. Aici, în acest Parlament, nu putem să facem declarații de ordin general. Așa că îi cer stimatului eurodeputat să ne spună, dacă tot discutăm despre reducerea consumului, din perspectiva consumatorului, ce pași sunt necesari? Pentru că este foarte greu să tratăm acest subiect. Mulțumesc. Domnule Lize, 30 de secunde. Mulțumesc pentru această întrebare. Adesea suntem abordați Uh, ni se spune um, nu, nu, dacă nu mai vrem uh, pungi din plastic să fim noi înșine, ca politicieni un exemplu. Ni se spune că ar trebui să existe o interdicție a vânzării de pungi din plastic subțire. Eu cred că există sisteme precum cel din Irlanda, unde să percepi o taxă majorată sau să, se funcționeze, să, să funcționeze lucrurile cu un sistem de um, garanție să plătești în plus pentru a primi o pungă din, din uh, plastic. Veți vedea, dacă uitați la cazul Irlandei, că rezultatele sunt impresionante. Doamna Irace Garcia Perez, un minut acum. Presidenta, señor comisario. Doamna președinte, domnule comisar, directiva pe care o vom adopta astăzi în Parlament merge dincolo de instrumentul eficace și pentru a șterge din memoria mediului aceste fotografii oribile cu mari înnecate în plastic. Nu e vorba doar de poluare marină, ci și de poluare terestră. 150 de ani, iată durata de viață a acestor materiale din plastic cu ani în urmă, plasticul a revoluționat consumul nostru, dar acum trebuie să schimbăm modelul din nou, să trecem la economia circulară. Și iată ne confruntați cu o nouă provocare, o nouă revoluție, o nouă evoluție. Această directivă e mai mult decât un instrument, e un exemplu emblematic care va arăta cum putem trece la o producție mai durabilă. Ori de la concepție și până la rezidu ne bazăm ne vom baza pe materiale care respectă mediul, cercetarea, materiale alternative, aplicând uh, principiul poluator-plătitor și un, uh, o selectare uh, rezonabilă a deșeurilor. E bine, aceste pungi vor mai rămâne în comerț un anumit timp, ceea ce ne permite să instalăm tranziția, dar credem că Trebuie să existe și alternative și asta la scară largă. 40 de pungi de plastic pe an pe um, locuitor până în 2025 vor arăta că am putut inversa tendința, va fi un mare efort pentru țările consumatoare și producătoare, dar avantajul va beneficia întregii planete. Mulțumesc. Acum, domnul Prețel, un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Cifrele cu privire la utilizarea pungilor din plastic subțire din Uniunea Europeană sunt alarmante și motivele pentru care pe viitor nu mai trebuie să ne confruntăm cu această problemă sunt evidente, pentru că există o risipă de materii prime, o risipă de energie um, și, în plus, avem o proastă reciclare. Din aceste motive apare o problemă pe fundul mărilor. E nevoie de reglementare, e nevoie de obiective de bun simț și măsuri de bun simț. Premisa e una corectă. Utilizarea de pungi de transport din plastic subțire uh, Uh, cu o grosime de, mai mică de 15 micron trebuie redusă în Uniunea Europeană. Dar această propunere este insuficientă și se deschide o, o ușă uh, se deschide ușa din dos altor probleme, pentru că se prea poate să um, fie risipite și mai multe resurse din cauza sporirii consumului de pungi din plastic cu o grosime mai mare de 15 microni astfel încât să apară și alte probleme pentru mediul înconjurător. Mulțumesc. Urmează acum doamna Birder, un minut. Mulțumesc. În fiecare an, peste 8 miliarde de plungi de plastic sunt aruncate la gunoi în Europa. Ele nu doar poluează uh, întregul uh, um, pământul, ci poluează și marea uh, și ajung în stomacul păsărilor și animalelor marine. Acum putem uh, să reducem dramatic Uh, folosirea pungilor de plastic întreaga Uniunea Europeană. O medie de, două, de la o medie de 200 de pungi pe cap de locuitor în momentul de față vom reduce cantitatea lor la 40 în 2025. Astfel se va uh, reduce suferința animalelor marine. Dar în Regatul Unit, liberal-democrații au luptat uh, împotriva conservatorilor pentru a asigura o taxă de 5 penny uh, pe pungile de plastic începând cu anul acesta. Iar aici, în Parlamentul European, uh, deputații conservatori au arătat și-au adevărat adevărata față nesprijinind această măsură, pentru că nu doresc să protejeze mediul. Reducerea aruncării la gunoi a pungilor de plastic trebuie să înceapă acum. Mulțumesc! Doamnă Bierder, aveți o solicitare de întrebare cu cartonașul albastru. Două. Doamna Julie Gerling, 30 de secunde. Thank you. Um, could... Mulțumesc. Aș vrea să întreb pe doamna Bearder dacă consideră că propunerea care ne-a fost făcută este mai bună și va fi mai eficace în legatul Unit decât uh, propunerea făcută și votată în Parlamentul Britanic, sprijinită de Libertate Democrați, pentru reducerea folosirii pungilor de plastic în legatul Unit. Da, aceasta este o propunere pentru întreaga Uniune Europeană, care lasă statele să obțină, să, să folosească metodele pe care le doresc pentru a reduce folosirea pungilor de plastic. Liber democrații au uh, cerut o taxă de 5 penii pe, statele de, pe pungile de plastic. În alte țări se pot adopta alte soluții. Mai aveți încă o întrebare cu cartonașul albastru din partea doamnei Ribaziu. Acceptați? Vă rog, 30 de secunde. Doamnă Birda, dumneavoastră care sunteți atât de sensibile la cauza mediului înconjurător, care este poziția dumneavoastră în legătură cu faptul că nu s-a interzis folosirea pungilor de plastic oxobiodegradabile? Pentru că interzicem ce se vede, dar nu am interzis ceea ce nu se vede pentru că uh, s-au favorizat anumite interese economice. Folosirea pungilor biodegradabile reprezintă o problemă și știu că n-am rezolvat-o aici, dar problema este că dacă puncile biodegradabile uh, intră în ciclul uh, deșeurilor, uh, îl falsifică. Da? Deci trebuie să revenim la aceste pungi biodegradabile care, degradabile care nu cred că trebuie folosite ca pungi de transport. Mulțumesc. Flanagan. Domnul Flanagan, un, un minut. Uh, thank you for the opportunity to... Mulțumesc sunt de acord cu ideea de a introduce taxe pentru a reduce consumul de pungi de plastic. Acesta a fost uh, introdus, cum știți, în țara mea, în Irlanda, cu efecte pozitive. Dar, pe de altă parte, și celelalte argumente trebuie analizate. Ce a însemnat asta? Utilizăm mai multe pungi de hârtie în loc de a utiliza pungi reutilizabile. Uh, iar uh, producția de hârtie consumă mai multă energie, produce cu 70% mai multă poluare, consumă mai multă apă și nu e profitabilă pentru reciclare. Uh, un deputat a spus că trebuie să inventăm alternative. Ei bine, eu am știri. Bunica mea știa care este această alternativă. Și era vorba de plasele din cânepă. Și 70 de ani cât a trăit ea a folosit astfel de plase. Haideți să nu reinventăm roata. Dacă statele membre sunt forțate să implementeze ceva ce nu doresc, efectele vor fi negative. Dacă veți forța statele membre să facă ceva, nu, le, nu vor face cum trebuie acest lucru, o vor face doar pentru că vreți dumneavoastră să o faceți. Lăsați statelor membre puterea de a decide. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Valentina Smațuronis, un minut. Dragi colegi, consumul de pungi din plastic subțire ia amploare. Într-un minut se utilizează un milion de asemenea pungi în plan global. Acest lucru afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Noile reguli pentru reducerea consumului nu ar trebui doar să fie ambițioase, ci ar trebui să aibă un efect real asupra mediului. Protejarea mediului înconjurător ar trebui să fie atrăgătoare din punct de vedere economic. Asta în primul rând. În al doilea rând, E nevoie de uh, rezultate reale și măsurabile. Acestea vor fi atinse doar dacă obiectivele sunt legate de uh, statisticile de consum. Deci în Uniunea Europeană ar trebui să existe mai întâi o metodă de calcul cu privire la utilizarea acestor pungi din plastic subțire și doar după aceea să venim cu obiective obligatorii pentru reducerea consumului. În al treilea rând, costuri obligatorii, uh, un preț obligatoriu poate că e o soluție bună, dar să fim uh, atenți ca acest preț să nu fie o taxă ascunsă, calculată în uh, prețul produsului. N-ar trebui ca acest preț să fie unul drastic și, în paralel, ar trebui să venim cu ambalaje alternative. Mulțumesc, are cuvântul un minut Franz Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Deja cunoaștem de multă vreme uh, efectele devastatoare, mai ales pentru uh, mările uh, planetei noastre ale plasticului. E uh, o problemă extraordinară. Acesta este doar un pas în direcția cea bună. Să mm, ținem cont de faptul că impozitarea și prețul nu reprezintă o soluție finală. Aceste pungi uh, rezistă 500 de ani în mediul înconjurător. Sunt niște materiale nereutilizabile și ar trebui să nu mizăm neapărat pe uh, soluții intermediare. Ar trebui să trecem definitiv uh, pe utilizarea de pungi bio și ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu celelalte materiale sintetice, pentru că sunt și peturile care reprezintă o problemă extraordinară. Munca noastră în acest domeniu trebuie să fie intensiv, intensificată, cu implicarea tuturor părților interesate, dar cu precădere aceasta să aibă loc în statele membre. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Pilar Ayuso, un minut jumate. Gracias, señora presidenta, señor comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Pungile de plastic, așa cum s-a spus, cauzează probleme grave de mediu, mai ales în mediul marin. Statele membre și întreprinderile vizate au făcut eforturi mari pentru a reduce consumul de pungi de plastic. Uh, multe au luat măsuri pentru a reduce consumul. Acest act legislativ oferă statelor membre ale Uniunii diferite instrumente pentru a preveni uh, multiplicarea acestor deșeuri, um, de exemplu, uh, cerând un preț pe pungile de plastic. În țara mea se aplică deja această măsură și funcționează. Dar uh, pungile cele mai subțiri sunt necesare pentru a vinde uh, Um, bunuri alimentare uh, perisabile. Sunt aici considerații de igienă și de sănătate, deci înlocuirea lor trebuie bine gândită pentru că trebuie evaluate argumentele pro și contra uh, din, examinând materialele din care sunt făcute ambalajele. Doresc să mulțumesc doamnei uh, raportor și raportorilor din umbră pentru toate eforturile lor, tuturor celor care au participat la negocierile cu Consiliul. Grație lor vom putea Uh, vota pentru acest text legislativ. Mulțumesc, doamna Cadenbach, un minut și jumătate. Domnul președinte, domnule comisar, adesea noi, ca eurodeputați, avem o mare problemă. Trebuie să comunicăm populației care sunt deciziile noastre, să le explicăm de ce uh, vrem o anumită soluție. De data aceasta este simplu însă, pentru că ținem cont de o dorință a cetățenilor. Mai bine de 87% din europeni sunt pentru contracararea consumului exacerbat de pungi din plastic subțire. În Austria, 73% din populație a susținut o interdicție a consumului de pungi din plastic subțire. Mergem în direcția cea bună de data aceasta. Odată vrem să reducem consumul și apoi să facem ca această problemă să fie bine cunoscută. Adesea, lumea nu se prea gândește că dacă să accepte sau nu o pungă subțire care este oferită la casă. Aveți nevoie de o punguță? Da, de ce nu? Dar apoi consumatorul trebuie să înțeleagă că aceasta nu trebuie aruncată, trebuie păstrată pentru că și reutilizată, pentru că își dă prea bine seama cât de ușor se formează un munte de pungi din plastic subțire, care are nevoie de 400 de ani pentru a dispărea. De fapt, nici măcar să dispară, doar să se degradeze, pentru că el rămâne acolo. Merită oare o asemenea poluare din cauza unui uh, consum de 30 de minute cât îți transporti acasă bunurile cumpărate? Trebuie să fim flexibili cu regulile pe care le formulăm. În Uniunea Europeană avem uh, un consum variat, de la 200 până la 400 de pungi per uh, european pe an. Eu plec de la premisa că pe viitor cetățenii vor cere în continuare să venim uh, cu măsuri în acest sens, în așa fel încât rezultatul final să fie o interdicție totală a consumului de pungi din plastic subțire. Mulțumesc, are cuvântul domnul James Nicholson. Da. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Când și-a lansat programul de lucru, Comisia Juncker spune că își dorește ca UE să aibă ambiții mai mari pe temele mari și să aibă un profil mai scăzut pe temele mai puțin importante. Acum am văzut că UE e exagerat de ambițioasă pe temele de mică importanță. În întreaga Europa utilizăm zilnic aceste pungi de plastic și ele nu pot fi micșorate mai mult. Ideea de a reduce impactul negativ asupra mediului prin pungile din plastic E un argument pe care îl putem susține cu toții. Totuși, măsurile de introdus riscă să fie exagerat de prescriptive și nefuncționale. Țintele de reducere nu dau seama de disparitățile uriașe dintre statele membre. Dacă reducem numărul de pungi de plastic utilizate eh, cu 72% de către vânzători, atunci putem lăsa o marjă de flexibilitate statelor membre. Vă mulțumesc! Frederic. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Frederic Ries. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cifre sunt ori mai interesante decât un discurs. Un uh, pungă de plastic este uh, fabricat în 5 secunde, folosit 5 minute și durează 500 de ani să dispară din mediu. Iată de ce trebuie luate toate măsurile pentru uh, a reduce uh, consumul acestora. Statele membre au la dispoziție diferite măsuri pentru a reduce numărul de uh, pungi de plastic uh, folosit uh, până în 2025 uh, sau să uh, se impune un preț pentru uh, acestea până în 2018. În Polonia sau în Portugalia se folosesc 400 de uh, pungi, este poate rezonabil, dar puțin durabil. Uh, dorim să uh, Uh, folosim 10 ani pentru până la urmă să obținem rezultate mai puțin bune decât uh, ale premianților clasei. Iată, Europa rămâne în urmă și am, ar putea să se inspire din uh, practicile statelor nordice, nu doar ale statelor nordice de altfel, pentru că bunele premianții sunt Irlanda sau Luxemburgul, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Mach. Dame a pánové, já jsem podal návrh na... mulțumesc, doamnă președinte. Eu am depus un amendament pentru a revoca complet această directivă privind uh, interzicerea folosirii uh, pungilor de plastic în magazină. Puteți vota pentru a lăsa oamenilor libertatea de a decide uh, ce vor folosi pentru a-și uh, purta cumpărăturile. Nu ar trebui să subestimăm uh, oamenii. Dacă, uh, cred că fiecare poate, poate folosi hârtie sau plastic pentru a purta orice bunuri. Dacă vom interzice pungile de plastic, ce credeți că se va întâmpla? Oamenii vor cumpăra diferite folii de plastic pentru a-și uh, împacheta uh, cumpărăturile. Deci nu cred că vom, uh, vom rezolva problema. Cred că cei, cei dintre dumneavoastră care doriți să interziceți aceste pungi de plastic, dați dovadă de ipocrizia. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Jalc un minut. Cu microfon, vă rog. un Stimați colegi, o analiză superficială a acestui text destinat reducerii consumului de sacoșe de plastic ar trebui adoptat în unanimitate. Ar trebui să ne facă să credem că trebuie adoptat în unanimitate. Însă, mi se pare că vorbim uh, mai degrabă de un compromis. Ne concentrăm eforturile pe anumite detalii pentru a nu regândi uh, sistemul. Promulgăm uh, o directivă cosmetică în legătură cu aceste sacoșe câtă vreme încă păstrăm o interdependență la nivel internațional în ceea ce privește transporturile. Nu gândim totul în uh, ansamblu, în ceea ce privește ambalajele. Nu ne gândim și la multiplicarea ambalajelor alternative discutabile, cum putem deja constata că se întâmplă. Uh, Comisia ar trebui să analizeze uh, și acest uh, aspect. Până la urmă vorbim despre un test uh, emblematic al Uniunii Europene, ultralegislative, care nu ține cont de principiul subsidiarității. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Șuțca, un minut și jumătate. Činjenica da de postă o globalni problem. Vă mulțumesc foarte mult. Realitatea este că folosirea plastilor, uh, pungilor de plastic a devenit o problemă globală, este un semn al unei societăți de consum și mă bucură faptul că s-a ajuns la un acord între Comisie, Consiliu și Parlament Există un vechi proverb indian care spune că am, ne-am împrumutat planeta de la copiii noștri și așa ar trebui să tratăm planeta noastră. Plastic, uh, fungile de plastic reprezintă o mare problemă, tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, această directivă mi se pare una pozitivă care permite statelor membre să abordeze această problemă pe teritoriile lor conform propriilor uh, dorințe. Există interdicții impuse deja în Irlanda, în țările uh, scandinave, care au funcționat foarte bine. În ceea ce privește în ceea ce privește Croația, pe mine mă îngrijorează situația Mării Adriatice și a râurilor din Croația. Am menționat de mai multe ori faptul că ne confruntăm cu această problemă a pungilor de plastic care sunt uh, aduse de curenții marini maritim din uh, Albania și ajung pe plajele din uh, Croația, lucru care amenință nu doar mediul înconjurător, dar și sectorul uh, turismului. Deci trebuie să discutăm despre această problemă și cu statele care nu sunt uh, membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Suița. Uh, domnul își dorește să vă adreseze o întrebare. Sunteți de acord? Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Șuița, pentru că acceptați întrebarea. Ați menționat problema polării transfrontaliere. Uh, pungile de plastic care ajung uh, din Albania sau prin, pe, pe mare sau prin intermediul unui râu care traversează Bosnia-Herzegovina. Considerați că pe parcursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană purtate de Comisia Europeană cu Albania și cu Bosnia-Herzegovina ar trebui să fie menționată această problemă și rezolvarea ei ca o condiție pentru aderare la Uniunea Europeană? Vă mulțumesc, domnule Iacovcici, pentru această întrebare. Știm că Marea Adriatică este o mare aproape închisă și este important, drept urmare, ca toate statele riverane să respecte aceleași reguli. Din păcate, nu toate statele membre riverane ale Mării Adriatice sunt membre ale Uniunii Europene, așa cum este Albania, Bosnia-Herzegovina și Muntenegrul. Însă, toate aceste elemente ar trebui să fie discutate pe parcursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru că altfel nu vom reuși să protejăm Marea Adriatică. Vă, mulțum- vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Borzan pentru minut și jumătate. O Mulțumesc, doamnă președinte. Când vine vorba de pungi de plastic, majoritatea oamenilor nu se gândesc de două ori când le folosesc. Cred că aveți, fie, cam fiecare dintre noi are un uh, sertar în care ține punge de plastic pe care le folosește din când în când. Dar uh, problema este că sunt foarte multe pungi de plastic în mediul înconjurător și când, uh, când faceți baie în mare și vedeți o pungă de plastic, amintiți-vă că ați fi putut și dumneavoastră să faceți ceva pentru a în, preîntâmpina acest lucru și numărul volumul pungilor de plastic uh, care devin deșeuri în Uniunea Europeană este înspăimântător. Această directivă dorește să reducă consumul de pungi de plastic, iar acest document are obiective, modalități și mm, soluții. Țara mea nu um, are un consum ridicat de pungi de plastic. Noi salutăm uh, soluția care include posibilitatea, dă posibilitatea țărilor de a uh, Uh, alege modul în care doresc să soluționeze această problemă. Statele membre pot să aleagă cum doresc să ajungă la obiectivele impuse, iar acest lucru este foarte binevenit, fiindcă astfel uh, își pot adapta soluțiile specificității lor. Cred că ar trebui să salutăm această încercare de a reduce deșeurile de plastic. Danke sehr. Nun ist Herr Arne Gericke. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Gherică pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, azi, dimine- azi dimineață, pe drumul înspre Parlamentul European, pe lângă canal, canalul din Strasburg, am văzut trei pungi de plastic în, uh, can, în apă ceea ce ne demonstrează cât de gravă este această problemă, cât de global a devenit o problemă care nu o mai putem ascunde sute de mii de tone de deșeu de plastic uh, poluează oceanele, oceanele mării. În fiecare an se adaugă 3, 13 milioane de tone de, de deșeuri de plastic. Unii vorbesc despre apariția unui nou continent, al șaptelea continent, un vârtej imens între, între Hawaii și Statele Unite ale Americii. Copiilor mei le povestesc uh, de fiecare dată că um, nu este bine să-ți fui o pungă de plastic peste cap că te poți uh, sufoca. Însă, din păcate, exact același lucru se întâmplă cu foarte multe animale care se sufocă datorită acestor uh, pungi de plastic. Și cred că a venit momentul să trecem la acțiuni și uh, ar trebui să discutăm mult mai des despre această problemă a munților de deșeuri de plastic. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zoltan Balcio. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că această problemă este destul de grav în Uniunea Europeană. Uh, uh excuse me, uh, excuse me, I need to interrupt you because there's no... Da. Doamna președinte, uh, ne pare rău, nu există interpretare în germană. Pot să iau de la capăt? Înțeleg că este o problemă tehnică. Putem mai încerca o dată cu interpretarea în limba germană? Încercăm din nou. A könnyű műanyag hortasakoknak a mér... Aceste pungi de plastic sunt uh, uh, produse și consumate în uh, cantități foarte, foarte mari. Ori asta în Europeană uh, dă naștere unei probleme majore. Avem uh, uh, cifre înfricoșătoare. 8 milioane de astfel de pungi sunt aruncate anual. Prin urmare, trebuie să reglementăm acest fenomen. Eu susțin acest regulament pentru că până la urmă uh, textul ne parvine sub forma unei directive care poate fi trans, uh, uh, transpusă rapid în legislația națională. Și apoi statele membre pot găsi diverse căi de punere în aplicare a acestui text. Trebuie clar să reglementăm și împotriva etichetării false, greșite pentru că există această etichetă de pungă de plastic biodegradabilă, care adesea este una uh, care induce în eroare, pentru că adesea aceste pungi sunt uh, produse din uh, anumite substanțe care au efecte încă și mai nocive asupra mediului. Deci poate ar trebui să ne gândim la pungi care pot deveni compost cu adevărat. Mulțumesc! Francesc Gambu. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Francesc Gambus, un minut și jumătate. Prezident, senior comisarii, cuando... Mulțumesc. Vorbim despre reducerea consumului pungelor de plastic. Este vorba aici, bineînțeles, de bunătățirea mediului înconjurător și pentru a lăsa o planetă mai sănătoasă copiilor noștri, generațiilor viitoare, poate nu pare o dezbatere prea interesantă, dar impactul asupra vieții de zi cu zi și asupra generațiilor viitoare este imens. După ani de zile în care ne-am uh, luptat din răsputeri și am aproape că am ajuns la un acord privind reducerea fungilor de plastic, un acord care va uh, fi de folos mediului înconjurător, fiindcă așa cum am spus, 5 minute durează să producerea unei pungi de plastic, iar uh, aceasta este folosită timp de 5 minute și apoi durează 500 eh, de ani până se degradează, biodegradează. Eh, bineînțeles, situația este diferită de la un stat membru la altul, dar este important ca fiecare stat membru să aibă ocazia eh, de a reduce utilizarea pungilor de plastic până în 2020 și să, să introducă alte măsuri până în 2018. Noi dorim să schimbăm um, comportamentul de consum al populației. Sunt de acord că trebuie să trecem la fapte, să terminăm cu vorbele. În Catalonia, Catalonia, am început deja din 2007, <coughs> iar până în 2012 am uh, redus uh, consumul de pungi de plastic cu 54%, iar din 2020 uh, sperăm să ajungem la cifra de 32 de pungi pe persoană. Acesta este scopul nostru și mulțumesc raportorului, mulțumesc foarte mult. Domnule Gambus, um... Domnul Brons Rope dorește să vă adreseze o întrebare prin intermediul procedurii cartonașului albastru. Domnule Rope, aveți 30 de secunde. Mulțumesc. Se pare că singurul mod de a reduce utilizarea pungilor de plastic este să nu mai fie date pe gratis. Credeți că aceasta ar fi soluția cea mai eficientă? Haideți să ne gândim atunci poate când să introducem uh, uh, pungile de plastic plătite din 2016-2018? Sí. Eh, cobrar, cobrar... Da. Uh, mulțumesc. Da, um, plățile de plastic contra, uh, mă scuzați, pungile de plastic contra cost ar fi o opțiune, dar o altă opțiune ar fi schimbarea mentalității cetățenilor în ceea ce privește consumul de prunci de, de, de plastic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, care acum cuvântul Iolaina, nu un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar Vela. Dumneavoastră sunteți responsabil și pentru politica maritimă și pot să, nu pot decât să repet acest lucru. Foarte multe din pungile de plastic ajung în mări și există acest uh, covor de deșeuri imens în Oceanul Pacific. Un coleg de-a nostru a amintit crearea unui al șaptelea continent. Știm că plasticul uh, are o perioadă de viață extrem de, lung, de lungă. Uh, peștii cred că plasticul este un aliment și îl consumă îmbolnăvindu-se. Deci trebuie să reducem această avalanșă de deșeuri de plastic. Și eu uh, consider că pungile de plastic nu ar mai trebui să fie gratuite în Uniunea Europeană. Dacă cineva își dorește o pungă de plastic, dacă are nevoie de ea, ar trebui să și plătească pentru ea. Există și posibilitatea de a introduce în anumite domenii interdicții și în alte sectoare interzicem metodele mai uh, proaste și permitem alte metode. Doresc să mulțumesc raportoarei, uh, doamnei Aucan, pentru că a respecta poziția Parlamentului, chiar dacă acest lucru a fost greu de obținut în trilog. Și acum, domnule comisar Vela, este de Uh, responsabilitatea dumneavoastră să puneți în aplicare acest, uh, această directivă. Mulțumesc, care cuvântul domnul Campbell Bannerman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Multe, uh, multe aspecte menționate în această dezbatere țin de o proastă informare în legătură cu tehnologia din spatele pungilor de plastic biodegradabile. Pentru că uh, dacă ar fi să înțelegem acest fenomen, cu toții am putea afla cum putem evita uh, dezastrul produs de uh, ungile de plastic. În circunscripția circumscripția mea există o fabrică care produce astfel de pungi biodegradabile cu 30 de angajați. e o industrie care ar putea genera mii de slujbe în viitor. e o, industrie care are un mare potențial. Tehnologia presupune uh, până la urmă uh, un obiectiv de mediu uh, care ar putea să ducă și la eliminarea pungilor de plastic de pe piață. Comisia și uh, Consiliul uh, um, până la urmă ar trebui să înțeleagă uh, cum merg lucrurile, pentru că nu se poate elimina din lege posibilitatea de a produce astfel de um, pungi pe, bazate pe această tehnologie, deci nu ar trebui să ne grăbim pur și simplu să le eliminăm. Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru, de fapt două cartonașe albastre, unul din partea domnului Agnew și altul din partea doamnei Ocan. Le acceptați pe amândouă?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 E puțin neobișnuit, uh, doamnă președinte. E o întrebare prietenoasă, pentru că și eu reprezintă acea circumscripție, ca și domnul Cameron Bannerman, și uh, nu cred că pot să intervin la cash de ani, prin îi dau uh, posibilitatea să ne spună mai mult, dacă poate, uh, despre această uh, fabrică. Oare nu e neobișnuit uh, uh, să să facem asta? Da, e neobișnuit să faceți afirmații doar prin uh, procedura cartonașului albastru, pentru că uh, dumneavoastră acum n-ați pus nicio întrebare. Prin urmare, uh, dau cuvântul doamnei uh, Ocan. Da, doamnă președinte, avem uh, până la urmă aici ilustrarea uh, problemei pe care avem uh, cu uh, aceste pungi oxibiodegradabile. Este vorba despre compania Symphony care le uh, produce. Uh, și noi avem uh, dovezi că acest material practic este uh, mult mai prost decât ce avem. Dar acum uh, comisia ar trebui pur și simplu să facă o anchetă și aș dori să îl întreb pe colegul nostru. Dumneavoastră susțineți o investigație la vedere? Pentru că până la urmă se pare că această tehnologie este chiar mai proastă. Oare ne-ați putea susține după această anchetă să scăpăm de această tehnologie? Da, după cum uh, spuneam, trebuie să existe un studiu adecvat. Trebuie să vedem cum funcționează lucrurile. Știu din partea votanților mei că aceasta este o tehnologie foarte bună care ne-ar putea ajuta să rezolvăm această problemă cu proluarea poluarea. Însă există uh, date deloc științifice care sunt folosite împotriva acestei uh, companii și împotriva acestei tehnologii. Haideți mai bine să ne uh, axăm pe fapte, nu pe zvonuri. Mulțumesc. Vă mulțumesc, care acum cuvântul pentru minut domnul Lampros Fontulis. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, astăzi discutăm despre funcție de transport din plastic subțiri, subțiri și limitarea utilizării lor, care are un impact negativ asupra mediului înconjurător. Raportul actual este un pas în direcția cea bună. Dar nu e suficient. În ceea ce privește mm, pungile biodegradabile, așa numite biodegradabile, măsurile propuse nu sunt suficiente. se vând aceste, așa zis, ungi biodegradabile, care fac totuși rău mediului înconjurător. Trebuie, trebuie să avem o interdicție pe Uh, generală privind uh, pungile de plastic subțiri și foarte subțiri și să rămână pe piață doar cele care sunt suficient de groase pentru a putea fi refolosite. Există multe state membre care dau aceste pungi de plastic contra cost, dar ar trebui să ne întoarcem la folosirea pungilor de hârtie reciclabile, refolosibile, care poate nu sunt foarte convenabile, dar uh, Uh, ar trebui să fim gata să facem sacrificii pentru mediul înconjurător, fiindcă altfel uh, consecințele vor fi dezastroase pentru generațiile viitoare și pentru planetă. Mulțumesc! Nun hat fra... Dau acum cuvântul doamnei uh, Lukacevska, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Cred că această directivă este una din puținele care în ciuda diferențelor uh, existente între diferitele grupuri, grupuri ale Parlamentului European, se bucură de sprijinul grupului nostru politic. Antevorbitorii, unii dintre antevorbitori au amintit numărul imens de pungi de plastic care ajung în mediul înconjurător și uh, cât de mult durează până când aceste pungi de plastic se degradează. Deci poluarea cu plastic are un impact uh, imens asupra faunei și florei uh, mondiale și mă bucură faptul că încercăm să rezolvăm această problemă. Mă bucură faptul să văd de asemenea că în unele state membre s-a introdus obligația de a Uh, cere de a nu mai distribui în mod gratuit pungile uh, de plastic. Această directivă pune la dispoziție instrumentele necesare statelor membre și sper că statele membre vor fi ambițioase în obiectivele pe care și le vor stabili. Nu cred însă că prețul acestor pungi de plastic este cel mai important factor. Mult mai importantă este educarea cetățenilor, educarea familiilor noastre, educarea copiilor în școli, despre impactul asupra mediului conjurător a plasticului, a pungilor de plastic. Ar trebui să putem uh, alege uh, pungi de plastic biodegradabile. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Nicos Andrulakis. Un minut. Υπολογίζεται ότι το 2010 în 2010, 99 de miliarde de astfel de pungi au fost folosite în Uniunea Europeană. Asta înseamnă 200 de pungi pentru fiecare locuitor. Majoritatea lor sunt uh, pungi uh, din plastic subțire care se vând în supermarketuri sau în uh, alte asemenea magazine. Ar trebui să ținem cont de faptul că majoritatea timpului aceste pungi nu sunt refolosite. Prin urmare, asta creează un impact masiv asupra um, mediului și a ecosistemelor. Statele membre uh, au uh, legi în ceea ce privește protecția uh, mediului și Acestea nu au funcționat, de aceea ar trebui să introducem niște obiective concrete. Statele membre ar trebui să aibă două opțiuni, adică să ia măsuri pentru a reduce uh, consumul anual la 90 de pungi de plastic pentru fiecare locuitor uh, până în 2020 și la 40 până în 2025. Sau ar putea să interzică cu totul folosirea acestor uh, pungi de plastic până în 2018, la sfârșitul anului. Eu susțin acest acord și cred că astăzi spunem bază bazele uh, unei soluții pentru a elimina o sursă majoră de poluare. Mulțumesc. Briano. Mulțumesc, care acum cuvântul pentru mine, doamna Renata Briano. Grazie, președinte. Stiamo... Mulțumesc, doamna președinte. Vorbim despre economia Eh, de zi cu zi și sperăm să reducem consumul pungilor de plastic. Statele membre au reguli eh, anume ce trebuie puse în aplicare. Anul trecut, Italia a eh, oferirea gratuită a pungilor de plastic în magazine. Rezultatele au fost extraordinare, dar mai e cale lungă de bătut și trebuie să există o monitorizare și o verificare corectă, trebuie să reciclăm mai bine și să uh, Um, gestionăm mai bine deșeurile. Avem nevoie de acțiuni de la învățământ până la industrie. Se creează prea multe deșeuri, ceea ce este deunător atât uh, mediului maritim, uh, mai ales Oceanului Pacific, unde uh, vortexul de deșeuri există din anii 50 și um, acesta se extinde într-un ritm alarmant. A crescut, este de 30 de ori, dimensiunea de 30 de ori mai mare decât dimensiunea Italiei, deci neapărat uh, nevoie să luăm măsuri. Vă mulțumesc. Nu mai, nu mai accept cartonașii albastră din partea celor care au recurs deja la această procedură, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Am trei, uh, trei, avem 10 colegi care doresc să ia cuvântul, însă voi da cuvântul unui singur reprezentant pentru fiecare grup politic. Primul este domnul Lavia. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acesta este un succes major uh, pentru Parlament, uh, domnule comisar, pentru că știți, la dialogul uh, tripartit am avut plăcerea să prezidez discuțiile împreună cu un coleg. Am ajuns la un acord care privește înspre viitor. Puteți să o luați de la capăt, cere doamna uh, președinte. Domnule comisar, acesta a fost un succes major pentru Parlament, pentru că la uh, discuțiile tripartite avute cu raportorul și cu Consiliul am reușit să ajungem la un teren uh, comun. Nu a fost ușor să ajungem la acest acord și probabil știți Chiar și uh, comisarul uh, a uh, pus uneori întrebări dacă să păstrăm sau nu anume articole. Ne-am pus întrebări și în legătură cu aplicabilitatea unor dispoziții. Însă s-a ajuns la un acord de către colegiuitori în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona. Până la urmă am ținut cont de mediu Și pot spune că doar uh, câteva dintre aceste state, dintre statele membre nu au uh, adoptat aceste uh, norme. Avem obiectivele, avem tehnologia și trebuie să ridicăm standardele și tacheta dacă dorim să ajutăm mediul. Minute. Mulțumesc, care cuvântul domnul Nicola Caputo, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Reducerea consumului de pungi de plastic este un obiectiv care trebuie să fie uh, principal pentru Uniunea Europeană. Contextul este îngrijorător. În 2010 s-a estimat, s-a estima că cetățenii europeni foloseau 200 de pungi de plastic anual și uh, că acestea nu se reciclau și nu se descompun rapid în mediul înconjurător. Iată de ce e nevoie de o schimbare radicală. Și mulțumesc pentru acest raport, mulțumesc Comisiei pentru că uh, s-a concentrat asupra reducerii consumului de pungi de plastic și că a introdus obligativitatea uh, uh, plății uh, pentru punge de plastic, fiindcă acest lucru va reduce semnificativ consumul. Este important ca statele membre să, să înainteze rapoarte anual în ceea ce privește numărul de pungi de plastic folosite, volumul de pungi de plastic folosite, iar acest lucru începe să fie valabil la un an după intrarea în vigoare a directivei. Este important să, să subliniem în continuare acest importanța acestui uh, subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Demesmacher pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte. Haideți să ne uităm la uh, ce se, ce se întâmplă în oceanele de pe planetă pentru a înțelege că trebuie să reducem consumul de pungi de plastic. Există diferențe între statele membre ale Uniunii Europene. În Flandra, de exemplu, din anul 2003 s-a redus uh, folosirea pungilor de plastic cu 80%. Și cu toate acestea am putea să îmbunătățim și mai mult uh, situația. Și chiar și pentru noi, cei care avem un rol de lider din acest punct de vedere, um, noul cadru de reprezintă un uh, ajutor. Textul propus permite o abordare flexibilă din partea statelor membre și să argumentez că această măsură este exagerată, mi se pare un lucru populist. Pachetul privind deșeurile ne oferă posibilitatea de a crea o adevărată tranziție înspre o economie circulară. Vă mulțumesc, are acum cuvântul Iacov 5, uh, un minut hrvatska je relativno mali potroa doamnă preedintă croaia este un consumator uh, destul de mic uh, în ceea ce privete pungile de plastic pe cap de locuitor i asta mai ales în comparaie cu media uniunii europene însă în aceeai măsură croaia este un mare producător de astfel de pungi de plastic. Ori asta pune anumite probleme pentru noi, pentru că, în mod evident, vom avea de pierdut în ceea ce privește locurile de muncă. Asta va duce la alte probleme care sunt legate de pierderea locurilor de muncă. În cariera mea, la un moment dat, am făcut parte din uh, această industrie și încă sunt apropiat de ea. Însă eu nu uh, voi susține interesele acestei industrii, ci mai degrabă voi merge în direcția opusă, pentru că uh, aceste pungi de plastic reprezintă o problemă de mediu foarte gravă. De aceea, încă o dată, aș dori să reiterez o problemă cu care ne confruntăm noi în Marea Adriatică, care rezultă uh, de pe urma poluării transfrontaliere. Aceste plastici vin, uh, puși de plastic vin din Albania și din alte țări și eu cred că um, ar trebui să facă parte această problemă dintre, din negocieri pentru aderare. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Igor Șoltes. Un minut. Titke, gospe Auken, za Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe raportoare, pe Elizabeth Aucan, pentru uh, modul în care a reușit să negocieze acest raport extraordinar. Pungile de plastic sunt folosite prea mult în Uniunea Europeană. Măsurile prevăzute de această directivă vor fi puțin greu de pus în aplicare. Cu toate acestea, trebuie să facem ceva. Dacă oamenii, consumatorii, ar ști care sunt consecințele folosirii pungilor de plastic, cred că și-ar schimba atitudinea. Deci trebuie să le spunem oamenilor care este adevărul uh, legat de aceste pungi. Și cifrele vorbesc de la sine. 90% din pungile de plastic sunt folosite o singură dată, ceea ce face că muntele de deșeuri se tot mărește fiecare stat membru ale Uniunii Europene ar trebui să investească mai mult în uh, campanii de informare privind pericolul reprezentat uh, de plastic. Aș dori să uh, cer Comisiei Europene să promoveze mai mult o economie circulară. Vă mulțumesc, că am ajuns la sfârșitul intervențiilor spontane și acum aș dori să dau din nou cuvântul domnului comisar Vela. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și pentru comentariile constructive pe care le-ați făcut. S-a, s-a spus deja că statele membre au luat măsuri pentru a reduce consumul fungilor de plastic subțiri și acest lucru arată că acțiunile sunt eficiente. Țara ca exemplu Irlanda, un alt exemplu este Scoția și uh, se arată că, că um, utilizarea pungilor uh, o singură dată a scăzut uh, cu 80% de când aceste măsuri au fost introduse în octombrie anul trecut. Și nu este singurul stat membru care a luat astfel de măsuri. Odată ce acest amendament a dus a ambalajelor și directiva ambalajelor va intra în vigoare, statele membre vor avea instrumentele necesare pentru a lua acțiune în mod eficient. Ele sunt răspunzătoare pentru punerea în aplicare însă. Și, în primul rând, trebuie să aleagă instrumentele pe care doresc să le folosească pentru a reduce folosirea pungilor de plastic. Vreau să vă spun că această directivă pune și o problemă foarte importantă, cum este prevenirea, acțiunea la sursă. Cu cât luăm mai multe acțiuni de prevenire, cu atât uh, e nevoie de uh, acțiuni uh, pe viitor pentru a remedia situația, mai ales în, în, în ceea ce privește, așa cum s-a spus de câteva ori deja în Parlamentul European. Și așa cum s-a spus deja, acesta este Um, de fapt, deșeurile maritime sunt o problemă extrem de gravă care amenință, care amenință biodiversitatea mediului maritim, dar nu numai. Aș spune chiar că este o problemă globală, mondială, care are nevoie de o soluție mondială. Astăzi vorbim doar despre uh, consumul pungilor de plastic la nivelul Uniunii Europene, dar problema este mult, mult mai mare. Și vă asigur că vom Vom uh, fi în continuare atenți la această problemă, o vom monitoriza cu mare atenție. Noua directivă ne dă și mm, noi uh, sarcini, cum ar fi punerea la punct a unei metodologii pentru a calcula consumul pe cap de locuitor al pungilor de plastic subțiri, punerea la punct a unor etichete sau mărci pentru a recunoaște uh, pungile de plastic uh, biodegradabile și evaluarea impactului folosirii pungilor de plastic biodegradabile asupra mediului înconjurător. Ne vom ocupa de acest lucru cât mai curând și dorim să uh, să respectăm uh, termenele din compromis, care sunt foarte ambițioase, iar acest compromis este un pas înainte și, și uh, cred că prin intermediul acestei noi directive putem arăta că Uniunea Europeană poate să răspundă în mod eficient la aceste probleme și să răspundă nevoilor cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum, doamna Auken are cuvântul din nou. Thank you, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă comisar Vela. Sper, sincer, că aceasta va fi prima victorie um, în fața celor din comisie care se împotrivesc protejării mediului înconjurător și nu ultima um, victorie. Mă bucură faptul că am reușit să obținem un sprijin atât de mare din partea Parlamentului European și din partea statelor membre pentru a ajunge la o reducere clară. Și vă spun, există flexibilitate în această propunere. Poate nu atât uh, de mult cât uh, propusese inițial Comisia Europeană. Eu am credință în calitate de creștin, dar uneori cred că și creștinii nu trebuie doar să spere și să aibă credință, dar să și treacă la fapte. Tocmai de aceea am introdus aceste elemente în uh, propunere pentru a ajunge la cifre, la cifre optim, optimiste. Poate cele, din, poate cele din Danemarca sunt prea optimiste. Cred că chiar și în Danemarca se folosesc mai mult de patru pungi de plastic pe cap de locuitor în fiecare an. Însă aș dori să repet acest lucru. Nu discutăm despre o inter- interdicție, pentru că aceste pungi pot fi folosite în continuare. Discutăm despre o uh, reducere a numărului pungilor folosite. Dacă punem un preț pe fiecare pungă, atunci consumatorii se vor întreba oare chiar trebuie să plătesc 50 de cenți sau care va fi, care va fi prețul unei pungi? Poate își vor aduce aminte că au și buzunare la haină în care pot purta anumite lucruri, poate au și plase pe care le pot uh, refolosi și este bine să îi determinăm să ajungă la atitudini uh, noi. Și după cum am spus, vă mulțumesc din nou, să sperăm că nu a fost uh, ultima victorie pentru mediul înconjurător, ci prima. Vă mulțumesc, doamna raportor. Felicitări și din partea mea tuturor celor care au uh, lucrat la acest succes. Am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc peste uh, mai puțin de o oră, la ora 12.30, ajungem acum la următorul